We'll start today's session. Our agenda... Vom începe reuniunea noastră de astăzi. Avem o audiere publică în ceea ce privește proliferarea armelor de calibru mic și armamentului ușor. După cum știți, Uniunea Europeană, NATO și alte organizații, precum și ONG-urile, sunt cele care sprijină uh, acțiunile de combatere a traficului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor, pentru că acestea sunt o, o amenințare la securitate și la dezvoltarea socială. Acestea sunt folosite în zonele de conflict și în alte zone și acest fapt este cunoscut. Armele de calibru mic și armamentul ușor sunt cele care sunt cauza celor mai multe decese, atât în situații de conflict, cât și în situații în care nu există un conflict. Conflictele de intensitate mică, care caracterizează era de după războiul rece, sunt cel, tocmai în acest tip de conflicte sunt folosite armele de calibru mic și armamentul ușor. Acest tip de arme duc la un număr mare de victime în, în, din rândul civililor, la fel ca în cazul unui conflict armat. față de armamentul uh, comercial, cum sunt tancurile, artileria și așa mai departe. Acest tip de armament, de calibru mic și armament ușor, sunt foarte ușor de procurat și de folosit. Pot fi ascunse foarte ușor, așa că ele sunt transportate ilicit și transportate peste frontiere. În cazul uh, Libiei știm că există un număr mare de arme care ajung în regiunea Sahel, iar acolo sunt folosite de grupurile teroriste. Acest fapt ne amintește de faptul că acest tip de armament duce la un efect de destabilizare. Noi încercăm să găsim moduri în care putem combate proliferarea armelor de calibru mic, de calibru mic și armament ușor. De aceea, astăzi am invitat alături de noi pe domnul profesor Kate Krause, care este director al Small Arms Survey Geneva, pe doamna Clara Gansland, care este președinte CODUN, care ne va explica astăzi care este abordarea Uniunii Europene pentru a limita proliferarea armelor de calibru mic și armamentului ușor. Îl avem alături de noi și pe Mark Bromley, care este cercetător de la Institutul Internațional de la Stockholm de Cercetare a Păcii și îl avem și pe domnul Cedric Poitevin, care vine din care este președintele grupului pentru cercetare și informare cu privire la pace și securitate. Acesta este programul nostru, avem multe de acoperit astăzi, așa că îi dau cuvântul primului nostru vorbitor, domnule Krause, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc că m-ați invitat să vă spun um, care este poziția mea în ceea ce privește această audiere publică. În comentariile mele generale vreau să subliniez câteva dintre principalele chestiuni la care trebuie să răspundă comunitatea inter- internațională și Uniunea Europeană. Avem deja un deceniu de acțiune în acest sector și mai ales după conferința din 2012, de aici vă voi spune cum stau lucrurile mai departe. Mă ocup deja de un deceniu împreună cu o echipă de analiști și cercetători la acest Small Arms Survey, sondajul privind armele de calibru mic. Ne ocupăm de toate aspectele care intră sub acest domeniu. Lucrurile pe care le voi spune astăzi țin de părerea mea personală. În primul rând, de ce avem această discuție? Violența armată este răspunzătoare pentru un număr foarte mare de victime în fiecare an. Persoanele sunt afectate fie direct, fie indirect. Se 60% din decesele violente în lume sunt, ca, sunt, uh, sunt un rezultat al folosirii armelor de calibru mic. Acestea de cele mai multe ori au loc în uh, zone în care nu există conflicte, în zone cum ar fi America Centrală, Estul și Vestul Africii și unele părți din Asia. Rolul armelor de calibru mic și armamentului ușor e unul foarte complex și între acestea există foarte multe tipuri de armament. Există o definiție a ONU prin care armele de calibru mic includ armele portabile, puștile, carabinele, puștile mitralieră și așa mai departe. Apoi, armamentul ușor e orice poate fi dus de un individ. Sunt, inter- sunt incluse aici și mitralierele grele, proiectilele și apoi și diferitele mortiere ușoare. Acum 10 ani, imaginea dominantă pe care am fi avut-o în ceea ce privește problema legată a armele de calibru mic ar fi fost următoarea. Anumiți intermediari făceau rost de arme din diferite zone europene și le trimiteau în zonele de conflict în Africa. Însă acum știm că realitatea e ceva mai complexă și cred că ceva mai obișnuită. Să încep cu aspectele legale. În primul rând, există o cerere legală de arme de calibru mic și armament ușor. Comerțul anual legal se află undeva la 8 miliarde de dolari pe an. Jumătate din acestea face, e, e constituită din armament, apoi și apoi 15% arme de calibru mic, mai intervin aici diferitele tipuri de pistoale, Glocks și așa mai departe pe care le vedem în toată lumea. Însă această sumă de 2 miliarde de dolari e una mult mai mare față de cea pe care o prevedeam acum câțiva ani. Producția de arme de calibru mic e foarte diferită. Există peste 1000 de companii în 98 de țări care sunt implicate în anumite feluri în producția de armament. Majoritatea dintre aceste companii se află în statele industrializate. În uh, statele mai puțin dezvoltate există o, produc- o producție de mortiere ușoară, lansatoare de grenade și rachete simple dar și puști și arme portabile. Există un comerț autorizat undeva la 10 milioane de dolari într-un an, asta pentru decenul trecut. Există o creștere a cererii de muniție, pentru că există zone de conflict, cum sunt Afganistan, Iran, Libia. Apoi există și civili care dețin arme în Statele Unite și alte țări dezvoltate. Exporturile. Statele Unite, Italia, Brazilia, Germania, Suedia, Israelul, Austria, Corea de Sud, Belgia și Federația Rusă sunt state care au exportat peste 100 de milioane de dolari în arme de calibru mic și componente ale armelor. Cum sunt împărțite aceste arme în lume? Grupurile armate și găștile organizate armate de fapt au în posesie doar un mic procent din armele de calibru mic și armamentul ușor, poate undeva la 1 la 1-2% din aproximativ peste 800 de milioane de arme de calibru mic și armament ușor din lume. Apoi două treimi se află în mâinile civililor în mod legal un num, acest număr mic de arme care aparține grupurilor criminale sunt răspunzătoare pentru cea mai mare parte a violențelor din Somalia, din locuri cum ar fi Guatemala, Mexic și așa mai departe. Aici vedeți că majoritatea armelor care sunt în mâna statelor sau a civililor legal, acestea trebuie să rămână în aceeași poziție în care sunt acum și nu să ajungă pe mâna grupurilor infracționale. Nu există niște estimări foarte bune în ceea ce privește comerțul ilicit, ilicit cu acest tip de arme, însă e clar că e un procent mic din aceste 8 miliarde pe an care reprezintă comerțul legal. Pe această hartă puteți vedea diferitele rute folosite pentru transferuri ilicite, ilicite din ultimul deceniu. În această imagine puteți vedea structura grupurilor de intermediere. Se profită de o de diferite deficiențe în sistem, pe timpul transportului, pe timpul stocării armamentelor, se, folosesc documa, docu, se folosește documentație falsificată în ceea ce privește sursa și destinația acestor arme. Apoi există diferite companii în exterior care joacă și acestea un rol important. Dar cred că colegul meu va spune mai multe despre intermediar și traficul ilicit cu arme. La nivel global, totuși putem spune că acest tip de comerț ilicit este la o scară mică. Se fac transfere ilicite între frontiere sau anumite state oferă arme în mod ilegal unor grupuri. Armele ilegale rămân totuși instrumentul principal folosit în cazul infracțiunilor și în diferitele tipuri de conflicte. Din punct de vedere politic și practic, trebuie să vedem când și cum ajung armele din, dintr-o posesie legală la una ilegală. O sursă importantă de arme ilicite e de fapt, resursa de arme a unui stat. Scurgeri pot să aibă loc în multe locuri pe parcursul lanțului, începând de la depozitele de armament pe timpul transferului sau în cazul unor persoane corupte. E o problemă foarte mare în anumite părți din Africa. Știm că majoritatea armelor folosite în conflictele de acum au fost într-un anumit moment importate în mod legal în regiune dar au fost, uh, au fost depozitate într-un mod necorespunzător, astfel încât acum fac parte din circuitul ilicit. Același lucru se întâmplă și în anumite părți din Asia și din America. Mai important e că unele state au un surplus de arme stocate. Sondajul nostru estimează că aproximativ 70 de milioane, adică o treime din arsenalele militare, sunt în surplus față de nevoile naționale. Și asta din cauza că există diferite schimbări politice și așa mai departe. O rezolvare a problemei nu e costisitoare, însă e nevoie de voință politică, e nevoie de politici de securitate și punerea în practică acestora. Dacă această problemă nu este abordată, atunci am văzut ce s-a întâmplat în ultimul timp în Libia, așa că efectele pe termen lung sunt foarte importante și sunt o amenințare la pace și securitate. De multe ori, faptul că această schimbare a traseului armelor din posesie legală se face sub. Uh, iar guvernele știu acest lucru. Aici puteți vedea cum a fost afectată o țară în 10 ani. De la depozitele oficiale din uh, țările învecinate, armele au ajuns în acest stat. Acest lucru s-a întâmplat în Sudan și în anumite părți din cornul Africii. Oprirea acestui trafic ilicit cere măsuri naționale și globale. La nivel global avem programul ONU de acțiune în ceea ce privește armele de calibru mic și armamentul ușor. Este un uh, document care nu este obligatoriu din punct de vedere legal, așa că are toate lipsurile unui astfel de document. Acestea fiind spuse, totuși, reprezintă un consens și e o foaie de parcurs astfel încât să poată fi evaluată implementarea legislației în ceea ce privește acest tip de armament. Acest document este completat de anumite măsuri specifice și câteodată obligatorii, la nivel internațional există diferite tipuri de instrumente și există o declarație în ceea ce privește violența armată. Important importante vor fi și negocierile în ceea ce privește tratatul privind comerțul cu arme, care va avea loc în această vară. La nivel regional mai avem foarte multe alte măsuri, care unele dintre ele sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Sunt importante în ceea ce privește nivelul local și regional. Însă putem să spunem următoarele. Dacă statele ar pune în implementare toate măsurile asupra cărora s-a căzut de acord și s-ar folosi de instrumentele regionale, atunci lumea ar fi un loc mai sigur. Care sunt uh, alte consecințe ale acestor arme de calibru mic și armament ușor? De multe ori vorbim de chestiuni care țin de uh, dimensiunea națională măsuri importante la nivel național ar cere de fapt și niște Uh, reforme instituționale, o mai bună punere în aplicare a legislației naționale, o actualizare a stadiului juridic, mai ales în Africa și în Asia, controle mai bune la frontiere și, de asemenea, și un cadru juridic prin care să fie facilitată cooperarea transfrontalieră. Însă e nevoie și de niște programe mai practice, astfel încât comunitățile să aibă niște cadre legislative mai bine reglementate în ceea ce privește folosirea folosirea armelor. Aici uh, sunt incluse și distrugerea surplusului de arme, o mai bună protecție a rezervelor de arme și apoi urmărirea armelor care au fost confiscate în urma unor conflicte și așa mai departe. E nevoie și despre niște, de niște regulamente civile mai puternice și de, o, de un control mai bun al exportului și importului de arme. Aceste măsuri sunt luate în anumite regiuni. La nivel global, e nevoie de o certificare armonizată. For weapons tracing. Și un sistem de trasare a apelor. Comerțul ilegal de arme de calibru mic, de la dimensiunea globală la cel local, ține foarte mult atât de cerere cât și de ofertă și trebuie luată măsuri pentru a face față cererii și a uh, motivelor pentru care există lipsă de securitate. Aici e vorba de integrarea problemelor care țin de armele de calibru mic în reformele sectorului de securitate. Procesul ONU din 2006 nu a reușit uh, să ducă la un acord, însă în 2012 lucrurile s-au schimbat. A scăzut rezistența politică în anumite domenii și anumiți campioni, cum erau Marea Britanie și Canada, și-au mai uh, redus eforturile. Unele state din Sud încă se opun măsurilor de a îmbunătăți implementarea. Într-o lume ideală ar trebui să avem o convenție cadru obligatorie din punct de vedere juridic în lumea reală, e important ca la conferința de revizuire din 2012 și avem următoarele obiective. În primul rând, să se stabilească un mecanism pentru evaluarea progresului de către toate statele membre, dincolo de mm, o raportare voluntară și de multe ori inadecvată către ONU, ca mijloc pentru a identifica domeniile pentru asistență și îmbunătățire. De asemenea, să se oficializeze procesul de uh, oferirea asistenței și cooperării internaționale, poate printr-un mecanism de fond fiduciar și să se deschidă negocierile privind instrumentele internaționale care au de-a face cu intermedierea sau certificarea armonizată la nivel de utilizator final. Și dacă nu vom avea un uh, instrument de trasare juridic obligatoriu, măcar să avem un mecanism de sprijin pentru a înlezni și cataliza folosirea instrumentului. Și în ultimul rând să ne asigurăm că acest proces se va menține cu un sistem de conferințe periodice de revizuire și cu o agendă practică pentru rând bianuale. Eu cred că la conferințe nu ar trebui să se abordeze problema atât de, care dezbină atât de mult a posesiei uh, armelor de către civili. Nu, asta nu ne-ar duce la nimic. Uniunea Europeană ar trebui să promoveze niște obiective, ar trebui să facă tot posibilul pentru a obține o coaliție, o coaliție a celor dornici în diferitele regiuni. Și să nu uităm că problemele nu sunt cauzate doar de disponibilitatea armelor. Armele nu sunt decât un ingredient uh, într-un cocktail uh, foarte periculos, unde sunt implicați mai mulți factori, cum ar fi instituții slabe care nu pot să mențină ordinea publică. Deci, pentru a avea o reacție eficace, ar trebui să angajăm și justiția penală și autoritățile la nivel național și internațional. Mesajul meu general e că există politici, programe deja pentru a reduce impactul negativ al armelor de calibru mic și armamentului ușor. În prezentare am, pre- am vorbit despre unele dintre acestea, de asemenea e importantă uh, demobilizarea, dezarmarea și reintegrarea post-conflict, e important de asemenea să avem programe în acest sens. Un instrument juridic obligatoriu e o parte a acestui puzzle. Multe pot fi făcute la nivel practic și e nevoie de leadership din partea Uniunii Europene și din partea statelor membre. Eu nu am prezentat decât parțial această problemă complexă. Sper că am uh, reușit totuși să vă dau idei în legătură cu amploarea acestui fenomen și aștept, bineînțeles, discuțiile dintre noi. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul cealaltă invitată, doamna Clara Gansland. Mulțumesc! E o plăcere să mă aflu astăzi aici și îi mulțumesc din inimă Parlamentului pentru că m-a invitat să particip la această audiere importantă privind proliferarea armelor de calibru mic și armamentului ușor ca președinte a grupului de lucru de la Consiliu privind dezarmarea și controlul armelor și în ceea ce privește problema armelor de calibru mic și armamentul ușor, mă ocup de implementarea programului de acțiune al ONU în acest domeniu și de strategia comunitară de a combate acumularea și traficul ilegal de arme de calibru mic și armament ușor. E un document aprobat în decembrie 2005. În ceea ce vrește diviziunea muncii la SAE, copreședintele se ocupă de transferurile legale de astfel de arme. E vorba de politicile și activitățile de control a exportului, de implementarea embargourilor și de tratate. În prezentarea mea mă voi concentra asupra dări comunitară pentru a limita comerțul ilegal. Și în ceea ce este comerțul legal, aș vrea să vă spun că domnul Fabio de la Piața va participa la negocierile cu ONU din partea Serviciului de Acțiune Externă privind Trebuie să spunem că la nivel regional și subregional, Uniunea Europeană a acționat foarte mult cu țările individuale pentru a implementa programul de acțiune pentru a preveni, combate și eradica comerțul ilicit de arme de calibru mic și de armament ușor. Strategia comunitară din uh, acest domeniu e complementară cu programul de acțiune și a fost adoptat în 2005 pentru a consolida acțiunile uh, Uniunii din acest domeniu. Programul ONU e punctul universal de pornire privind combaterea proliferării acestor arme la nivel regional și internațional. Și de aceea mă voi referi în primul rând de lucrări, la lucrările în curs, la conferința de revizuire din această vară. După părerea noastră, această conferință e o ocazie nu doar pentru a reafirma angajamentul de a implementa pe deplin programul de acțiune și instrumentul de trasare internațional și de a revizui progresele făcute în implementarea programului de acțiune, e o ocazie de asemenea pentru a explora căile de consolidare a acestei puneri în aplicare. Credem că această conferință de revizuire ar trebui să examineze și modul în care un acord privind comerțul de arme și un astfel de instrument s-ar putea completa. În martie anul acesta, Uniunea Europeană a participat activ la toate dezbaterile și a înaintat un document de lucru pentru pregătirea acestei conferințe. E un document de lucru care e și pe pagina internet a ONU ne-am implicat activ în toate etapele și deși există păreri divergente, mai ales în ceea ce privește anumite chestiuni care nu sunt menționate în programul de acțiune, mai ales în ceea ce privește munițiile și transferurile către actorii non-statali, s-au luat toate deciziile procedurale pentru conferința de revizuire și pentru procesul de pregătire. Și credem că vom putea avansa pe baza rezumatului oferit de președintele nigerian. Pentru reuniunea de astăzi, aș vrea să subliniez următoarele recomandări pe care le-am propus noi pentru această conferință de revizuire. Asta pentru a consolida implementarea programului de acțiune. Să vă sugerez să consultați întregul document care e pe site-ul ONU. În ceea ce privește recomandările noastre, Prima e că ar trebui să se facă eforturi în ceea ce privește gestiunea stocurilor, securitatea stocurilor și distrugerea acestora. Fie că e vorba de cooperare între autoritățile vamale, polițienești și, judecu- și judecătorești, aceasta ar trebui să crească la nivel național și regional, pentru a preveni și combate Uh, comerțul uh, ilicit pe cale terestră, aeriană și maritimă. Ce? Ar trebui să existe mecanisme suplimentare la nivel uh, regional, național și internațional pentru a evalua riscul concret de înstrăinare a armelor în contextul acesta, pentru a ne asigura, de exemplu, că embargourile sunt puse în aplicare. De Cooperarea dintre grupurile de experți și misiunile de menținere a păcii ar trebui să fie sporită pentru a avea un mai mare schimb de informații. E. Operațiunile de menținere a păcii ar trebui să poată contribui la stocarea, distrugerea și trasarea armelor de calibru mic și armamentul ușor și F, statele ar trebui să profite pe deplin de pe urma beneficiilor oferite de Interpol și de faptul că ar uh, și faptul că uh, s-ar putea crea un registru unic pentru toate armele înstrăinate sau dispărute. La această conferință, Uniunea Europeană va face tot posibilul pentru a convinge statele membre că acești pași individuali sunt esențiali pentru o punere în aplicare a programului de acțiune și pentru a combate cu uh, succes proliferarea armelor de calibru mic și armamentului ușor și că pe viitor va trebui să menținem aceste eforturi. Aș vrea acum să mă refer la trei exemple actuale care ilustrează implementarea acestei strategii de către UE. Strategia cere acțiuni în ceea ce privește acumularea excesivă a armelor în estul și sudul Europei o decizie a Consiliului pentru a controla activitățile în Europa răsăritană și de sud-est, uh, vorbește despre controlarea armelor. În 2010 s-a adoptat o strategie în acest sens și s-a îmbunătățit uh, siguranța și uh, gestionarea stocurilor de arme și muniții activitățile de distrugere, ci sprijinul uh, acordat pentru trasarea armelor în Balcanii Occidentali și uh, pentru a ajuta la procesul de registrare sunt uh, astfel de exemple. Uniunea Europeană va căuta și pe viitor posibilități concrete de cooperare cu țările afectate pentru a le ajuta într-adevăr, în ceea ce privește gestionarea stocurilor, pentru a identifica excedentul de arme și pentru a le ajuta să distrugă armele pentru a împiedica comerțul ilegal. Aceasta a fost o prima acțiune. În al doilea rând, pentru a ajuta la implementarea embargourilor ONU și UE, s-a adoptat o, o decizie a Consiliului pentru a preveni comerțul uh, ilegal pe calea aerului. Această decizie a Consiliului are ca scop îmbunătățirea instrumentelor și tehnicilor pentru actori internaționali pentru a putea evalua aeronave care pot fi bănuite de implicarea în comerțul ilegal cu arme. Un software și o bază de date au fost uh, stabilită și s-a elaborat un profil al companiilor și al aeronavelor implicate în acest comerț ilegal pe cale aeriană. În iulie 2011, UE a adoptat o decizie a Consiliului pentru a sprijini activitățile Biroului ONU pentru Dezarmare. Acest proiect are ca scop implementarea regională a programului de acțiune și a instrumentului de trasare și, printre altele, include cursuri de pregătire a formatorilor în Africa de Vest, include înființarea unor uh, facilități și grupuri de experți în țări care nu dispun de așa ceva, oferă sprijin pentru încheierea și implementarea linilor călăuzitoare tehnice de la ONU privind gestionarea stocurilor, mai ales în regiunea Marilor Lacuri, în Africa și în America Latină. De asemenea, se organizează seminarii regionale pentru implementarea programului ONU la nivel regional înainte de conferința de revizuire pe lângă aceste activități și pe lângă decizia Consiliului, aș vrea să subliniez faptul că Uniunea Europeană oferă și asistență relevantă în, relevantă în cadrul instrumentului de stabilitate. De exemplu, acest instrument oferă asistență financiară Interpolului pentru uh, înființarea unei date de bază privind uh, armele furate, pierdute sau Uh, dispărute. Ideea e ca 88 de state din Interpol să își pună la oaltă eforturile pentru a trasa uh, aceste arme prin sistemul Interpol. Mai mult, Uniunea Europeană deja face mari eforturi pentru a include o clauză standard privind proliferarea ilegală a armelor în cadrul negocierilor de acorduri internaționale cu țările terțe, pentru a asigura o bază clară de combatere a comerțului ilicit la nivel internațional. Și în ultimul rând, Uniunea Europeană nu doar promovează combaterea proliferării ilegale în toate forurile internaționale, ci și în dialogul politic cu țările terțe. Ceea ce privește acum activitățile noastre în viitorul apropiat. Vom finaliza un proiect de decizie de Consiliu a Consiliului pentru a reduce riscul de comerț ilicit și de acumulare excesivă în regiunea OSCE. E un proiect pentru actualizarea stocurilor și siturilor de stocare în Belarus și Kyrgyzstan. Se referă și la uh, distrugerea de arme de calibru mic în aceste țări și la introducerea unui inventar, unei, unei aplicații de gestionare a inventarului pentru a avea o stocare mai bună, o registrare a datelor privind armelor în țările OSC. Alte activități viitoare includ sprijin către program de control din America Centrală pentru a avea o strategie uh, regional acolo în America Centrală, în acest domeniu. Misuse of small arms light weapons and their ammunition. Des, um, consecințele umanitare ale Uh, distribuirii ilegale de arme ușoare sunt uh, evidente, iar Uniunea Europeană și-a luat angajamentul de a promova combaterea acestei proliferări, dar este nevoie de mijloace tehnice și financiare pentru a întări capacitatea statelor la nivel regional și local pentru combaterea acestui fenomen și reducerea uh, violenței care însoce, însoțește aceste arme Mulțumim. Acum domnul Mark Bromley de la Institutul de Cercetare privind transferul armelor. Eh, mulțumesc, am să profit și eu de ocazie pentru a mulțumi Comisiei care mi-a acordat ocazia să discut despre acest subiect foarte important și care va primi foarte multă importanță în 2012 când se întâmplă mai multe revizuiri ale acordurilor în vigoare. Subiectul va fi discutat la nivelul ONU și OCDE. Într-o prezentare limitată nu mă pot referi la toate aspectele pe care le-am identificat și care apar în activitatea de prevenire a proliferării armelor de calibru mic și armelor ușoare. E vorba însă de probleme legate de administrarea stocurilor problemă care primește foarte multă atenție la nivel internațional și este o problemă cheie atunci când vorbim despre prevenirea răspândirea acestor arme, mai ales în zonele de conflict. Mă bucur că ambii antevorbitori au atins acest subiect. Vă voi vorbi și despre problemul controlelor transferurilor de armament, o problemă la care uh, lucrăm acum uh, intens și cred, pot să vă spun, trebuie să vă spun că Uniunea Europeană și statele membre sunt uh, angajate pe deplin și sunt propuși pași concreți pentru îmbunătățirea uh, activității, pentru prevenirea scurgerilor din depozitele de armament și transferarea lor către zonele de conflict, pentru că acestea sunt transferuri ilegale și, în plus, uh, reprezintă o încurajare, un sprijin pentru uh, grupurile teroriste. Am să mă concentrez asupra trei zone care au potențialul de a avea un impact foarte puternic împotriva proliferării. Aceste zone au fost uh, semnalate din 2005 încoace în ceea ce privește uh, combaterea proliferării armamentului de calibru ușor și armelor ușoare sunt zone în care putem uh, lucra cu rezultate foarte bune. În primul rând, e vorba de controlul și uh, urmărirea penală a brokerilor de armament, de arme ușoare și de calibru mic. Al doilea se referă la embargourile impuse de la nivel internațional și, în al treilea rând, asistența oferită țărilor vecine pentru controlul armamentelor. În ceea ce privește controlul brokerajului, această problemă datează din, uh, de la sfârșitul anilor 90, când foarte multe ONG-uri și organisme ONU au raportat uh, o creștere a numărului de intermediari care transferă uh, arme către zone de conflict, precum Angola în timpul războiului civil, Angola, Sierra Leone, țări care au cunoscut conflicte sângeroase de atunci, însă Uniunea Europeană și țările vecine au dezvoltat o serie de instrumente legale obligatorii pentru a dezvolta practici eficiente împotriva brocarajului. Există și un acord din 2003 care stabilește standarde, standarde minime pentru uh, Uh, care trebuie să îndeplinite pentru a uh, reține calitatea legală de uh, broker de armament. Trebuie ca statele să capete un mandat mai generos atunci când vine vorba de urmărirea penală și condamnarea traficanților de arme. Cred că mai sunt încă lacune mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare, pentru că, evident, uh, mai sunt încă șase membre care trebuie să ratifice acordul privind controlul uh, blocajului de arme uh, la 10 ani după intrarea acestei în vigoare. Nu, sigur, nu avem dovezi concrete privind felul în care statele membre își folosesc acest, uh, această extindere a mandatului la nivel internațional pentru urmărirea penală a indivizilor și companiilor implicate în brokeraj ilegal. Asistăm la o creșterea volumului de arme uh, transferate, vândute, deși Există și uh, succese notabile în domeniul capturării și condamnării unor uh, traficanți de arme. Uniunea Europeană trebuie să-și utilizeze autoritatea și puterea pentru a uh, găsi și grupurile care contribuie la finanțarea acestor transferuri de armament. Nu avem dovezi însă privind activitatea statelor membre în direcția controlării fluxului de arme um, în interiorul Uniunii. Guvernul uh, britanic a lansat uh, în ultimii ani uh, doar două cazuri de succes privind urmărirea penală a unor traficanți. Deci mai sunt multe de făcut și avem un potențial bun. Ar trebui să vedem cum procedează statele membre și să comparăm uh, metodele lor de investigații pentru a obține, dacă nu uh, un cod de bune practici, atunci măcar o serie de măsuri care și-au dovedit eficiența. Trebuie să vedem felul în care se investigează cazurile de uh, încălcare a um, normelor de comerț internațional care sunt cele mai bune practici în anumite state membre și trebuie să ținem cont și de faptul că aceste cazuri sunt uh, uneori incredibil de complexe și că unora dintre statele membre le lipsește experiența în acest domeniu. Trebuie dezvoltat un cadru legislativ foarte clar și linii uh, orientative privind implementarea la nivel național pentru a îmbunătăți mecanismele de uh, comunicare a bunelor practici pentru dezvoltarea unor alianțe și a unor uh, uh, cooperări uh, între statele membre în urmărirea penală și condamnarea traficanților ilegali. În ceea ce privește consolidarea aplicării embargourilor impuse la nivel internațional de către ONU, în acordul din 2005 ne propuneam să consolidăm sprijinul pentru aparatul de sancțiuni și monitorizarea aplicării acestora. S-a cerut atunci un uh, mecanism de schimb de informații în ceea ce privește traficanții de arme în contextul monitorizărilor aplicării embargourilor ONU Cipri, în acest sens, caută să vină în sprijinul celor care se ocupă de monitorizare și și-a oferit acest uh, sprijin. Am dezvoltat instrumente online pentru identificarea aeronavelor suspectate de transporturi uh, ilegale de arme și a pus la dispoziția um, autorităților vamale acest uh, instrument online. Cred că Cipri a lucrat în această zonă și a încercat să acorde un sprijin substanțial grupurilor de experți de la nivel ONU și de asemenea, cred că am avut uh, și uh, o mare rată de succes, dat fiind că experții, cercetătorii noștri uh, însărcinați de Consiliul de Securitate cu anchetarea unor cazuri de încălcări ale embargourilor au reușit să observe o au reușit să obțină rezultate în ciuda faptului că în ultimii ani resursele de care uh, ei dispun, care li s-au pus la dispoziție, au fost uh, restrânse. Uneori, mai ales în ultimii ani, uh, foarte multe comisii de experți au fost suspendate sau uh, li s-au tăiat bugetele în Sudan, în coasta de Fildeș, rapoartele lor au uh, întârziat și chiar s-au manifestat pe locuri amenințări la adresa membrilor acestor comisii. ONU se, uh, se poate implica, însă în acest context, poate că ar trebui ca Uniunea Europeană ar trebui să mm, se gândească la înființarea propriilor mecanisme și propriilor comisii de experți care să monitorizeze punerea în aplicare a embargourilor, pentru că sunt embargouri vechi și embargouri noi, dar nu am Um, comisionat, nu am contractat noi experți și uh, noi uh, instituții care să monitorizeze punerea lor în aplicare. Aceste grupuri ar trebui să aibă aceeași sarcină ca și grupurile de experți de la nivelul ONU să verifice respectarea embargourilor, să identifice pe cei care le încalcă, și să culeagă informații care să faciliteze uh, dialogul privind punerea în aplicare a embargoului și chiar urmărirea penală a celor care le încalcă. Aceste informații ar trebui să poată ajunge și la dispoziția autorităților naționale care acordă licențe de export pentru uh, arme. Tot referitor la aplicarea embargoului și monitorizarea lor, am putea să ne gândim dacă nu cumva ar merita să facem o evaluare aprofundată a felului în care statele membre se țin de angajamentele pe care și le-au luat uh, prin semnarea uh, tratatelor internaționale. Embargourile internaționale obligă statele membre nu doar să interzică exporturile directe către statul de destinație unde există un embargo, ci au obligația de a interzice și uh, traversarea teritoriului, teritoriului lor de către transporturi de, cu această destinație. Cred că uh, trebuie să subliniem faptul că exercitarea acestui tip de control este foarte dificilă și cred că putem spune de asemenea că lipsește claritatea în legătură cu ceea ce se cere și cine răspunde de aceste activități. De aceea cred că poate că ar trebui să aducem un plus de claritate aici, astfel încât în, în aplicarea și monitorizarea embargourilor să căpătăm mai multă eficiență. În ceea ce privește asistența la nivel regional, ne întoarcem din nou la strategia din 2005 care arăta că de la sfârșitul anilor 90 și a crescut uh, proporția răspândirii a armamentelor uh, ușoare și de calibru mic provenind din Europa Centrală și de Est către țările focare de conflict din Africa. De atunci s-au făcut multe pentru a controla acest fenomen. Au fost adoptate două uh, concluzii ale Consiliului. A treia concluzie a Consiliului este pe drum, însă trebuie să ne gândim că dacă luăm în considerare această strategie din 2005, acolo se menționează și alte măsuri dincolo de controlul exporturilor și citez, e vorba de restructurarea unor situri industriale care produc uh, la costuri foarte mici astfel de arme în uh, Europa Centrală și de Est aici era vorba de conversiunea producției militare, conversia producției militare de la o producție ieftină de arme ușoare și de calibru mic care urmau să fie exportate în zonele de conflict către industria civilă. Este o idee foarte bună, însă din păcate aici avem cele mai puține dovezi că s-ar fi întâmplat într-adevăr așa ceva. Această conversie a fost foarte mult discutată și în contextul post-belic, după al doilea război mondial, și a rămas un deziderat. Aceste fabrici și facilități la care făcea aluzie strategia din 2005 sunt încă operaționale, încă produc arme ușoare și de calibru mic și nu putem sublinia de ajuns importanța faptului că a, aceste facilități produc un venit care e foarte important pentru uh, respectivele state și uh, reprezintă o tentație la care se renunță foarte ușor. E timpul să repunem pe tapet această chestiune a conversiei industriale și să analizăm felul în care aceste fabricuțe, fabrici, facilități pot fi transformate pentru a uh, produce altceva. Vă mulțumesc! Thank you. And now... Vă mulțumim și acum are cuvântul domnul Poeteven de la grupul de cercetare și securitate. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că am astăzi ocazia să vă vorbesc astăzi aici. Vă voi face prezentarea astăzi în limba franceză, așa că vă las câteva secunde la dispoziție să vă puneți căștile. Okay. Uh, L'Union Europeană est une des premières Uniunea Europeană este una din primele organizații regionale care a recunoscut riscurile pe care le ridică proliferarea armelor ușoare și de calibru mic uh, pentru securitatea și dezvoltarea numeroaselor regiuni din, uh, din lume și a militat pentru reducerea stocurilor, pentru mai bună lor gestionare și pentru uh, împiedicarea acumulării acestor arme. În 2005, Uniunea a adoptat o strategie pentru a structura acțiunile în desfășurare în cadrul unui plan de acțiune global. În practică, strategia se declină pe două axe de intervenție. Prima este promovarea multilateralismului prin intermediul consolidării instrumentelor și reglementărilor la nivel internațional, cum a fost uh, programul uh, Uh, OSCE menționată anterior. Uh, în acest cadru, Bruxelles a promovat uh, în același timp propriile principii de control al transferului de arme, mai ales către țările Europei de Est. A doua axă de intervenție se referă la asistența pentru regiunile afectate, atât prin intermediul inițiativelor uh, focalizate pe armele ușoare, cât și prin uh, incluziunea uh, dimensiunii acestui fenomen în cadrul acțiunilor mai ample um, ca cele oferite de instrumentul de stabilitate și de fondul european de dezvoltare fostele uh, stocuri de arme din aceste țări au jucat un, uh, un rol important în uh, proliferarea în, în, Africa, în, în Africa. Uniunea Europeană încearcă să acționeze atât în amonte cât și în aval pentru a preveni fenomenul proliferării și trebuie să fim și reactivi și proactivi în această direcție. Paleta de activități întreprinse în acest cadru este destul de impresionantă și face din Bruxelles un actor major și indispensabil în lupta contra proliferării de arme ușoare, mai ales pentru că adopt, combină inițiativele pe termen scurt precum uh, reforma sectorului securitate, distrugerea armelor, dezarmarea, demobilizarea și reintegrarea, cu uh, inițiative pe termen lung, uh, cum ar fi consolidarea capacității instituționale și organizaționale de luptă împotriva proliferării armelor ușoare și de calibru mic este totodată important să suspendăm, să subliniem faptul că strategia se concentrează numai pe aspectul ilicite al proliferării și uh, trasează o frontieră artificială între uh, comerțul legal și traficul ilicit. În, uh, însă majoritatea armelor ușoare produs în prezent în lume sunt uh, produse în mod legal și tranzacționate în mod legal. Însă controlele și reglementările s-au dovedit ineficiente sau uneori inexistente. Lupta împotriva proliferării așa numit ilicite trebuie să se extindă asupra producției legale de armament. Trebuie să subliniem uh, că pe lângă uh, exportul acestei atitudini uh, pe lângă exportul acestor principii și exportul luptei împotriva armelor, totuși Uniunea Europeană exportă și armament de calibru mic și armament ușor. Aceste exporturi ajung la o valoare de 2 miliarde de euro pe an în acest domeniu, coordonarea politicilor europene rămâne insuficientă. Au fost luate două inițiative în acest sens, în primul rând asupra controlului exporturilor și în al doilea rând asupra urmăririi trasabilității privind transporturile de arme. Însă eficacitatea acestor instrumente rămâne tributară voinței politice sau capacității statelor membre de a le pune în practică. Trebuie să continuăm uh, eforturile de coordonare a acestor politici în spiritul strategiei de luptă împotriva proliferării armelor ușoare adoptată în 2005. Este uneori greu să înțelegem logica unor exporturi către țări uh, care oricum beneficiază de asistență economică din partea Uniunii Europene și uneori nu înțelegem de ce armele europene sunt uh, transferate în țări care dispun uneori de stocuri exagerate și unde există un risc semnificativ pentru deturnarea acestor transporturi. Este, este surprinzător. Această remarcă poate fi valabilă și în legătură cu embargourile Uniunii Europene. Cele 27 de state membre iau împreună o decizie și apoi rămâne ca fiecare dintre ele să se ocupe de punerea în aplicare și de respectarea uh, acestor decizii. Dar cazul uh, navei rusești pe care autoritățile cipriote au lăsat-o să plece către Siria cu, încărcată cu muniție arată că atunci când e vorba de o suspiciune de violare a unui embargo european, la nivelul UE nu există nicio instanță și niciun mijloc de control și eventual de sancționare a acestor fapte. Astfel, uh, Uniunea Europeană încearcă să lupte mai eficace împotriva proliferării. Există mai multe inițiative care ar putea fi luate în considerare în cadrul strategiei și apropo de transferul de uh, armament ușor. Există un număr de state membre în uh, cadrul Uniunii care sunt uh, reticente Uh, în fața incluz, includerii muniției în uh, tratatul uh, privind comerțul cu armament. În ceea ce privește asistența, aș sublinia și importanța inițiativelor de ordin practic concentrate asupra îmbunătățirii capacităților naționale și regionale de gestiune a stocurilor, mai ales în Africa, și chiar dacă acest tip de asistență este unor uh, greu de apreciat uh, pe termen scurt uh, sau mediu, cred că totuși Uniunea Europeană ar trebui să-și continue eforturile în acest sens. După mai multe zeci de ani de asistență europeană și internațională în ceea ce privește combaterea proliferării, Uniunea ar trebui să se oprească puțin și să analizeze ce s-a realizat până acum. Este foarte important ca probabil adoptarea unui acord privind comerțul cu arme să aibă ca consecință deschiderea unui nou ciclu de asistență și cooperare internațională, inclusiv europeană. Uniunea ar trebui să se, să-și regândească strategia în ansamblul său. Dacă intervențiile au fost cele mai bune, dacă zonele prioritare au fost bine alese și dacă ele trebuie să beneficieze în continuare de uh, asistență din partea Uniunii. Cum se coordonează, coordo, uh, coordonează inițiativele uh, individuale ale statelor membre cu strategia europeană și cum ar putea fi uh, revizuită această strategie pentru ca ea să devină mai pertinentă în uh, combaterea acestui fenomen. La ora actuală, uh, Există ideea luării unei decizii la nivelul Colegiului Comisarilor, uh, la nivelul uh, Uniunii, în ceea ce privește exporturile de arme. Totuși, uh, statele membre ar putea ele însele, în nume propriu, să ceară țărilor importatoare de arme ușoare și de calibru mic să se angajeze să distrugă un număr echivalent de arme cu cel pe care le importă. Dacă s-ar aplica de către toate statele Uniunii Europene, această inițiativă ar putea să aibă o influență certă și clară. Ținând cont de ponderea industriei europene pe piața mondială de armament, ar fi dificil ca un um, stat importator să refuze semnarea unei astfel de clauze și să-și propure armament din altă parte. O mai bună coordonare a exporturilor europene ar putea să se facă prin, sta- prin înființarea sau uh, actualizarea unei liste de țări țintă și de state care prezintă un risc mare de deturnare sau de reexportare nedorită către uh, zonele uh, de conflict. Această inițiativă ar putea să ne pună, ne facă în măsură să evităm situația în care statele membre ar trebui să sau s-ar găsi în postura de a participa la proliferare fără să aibă această intenție. În aceeași ordine de idei, um, punerea în comun de către cele 27 de state membre a informațiilor privind uh, cazurile de succes, uh, de combatere a um, deturnărilor sau reexportărilor ar uh, contribui la creșterea capacității fiecărui stat membru de a uh, efectua o astfel de analiză în ceea ce privește transporturile suspecte. Uniunea ar trebui să se gândească la înființarea unui mecanism de supraveghere a uh, propriilor embargouri asupra armelor pentru că măsurile luate împotriva statelor aflate sub embargo sunt uh, adesea vizate de strategia Uniunii Europene privind strategia împotriva proliferării în țările uh, în care se manifestă foarte clar fenomenul de proliferare, ar trebui să existe un serviciu de consiliere la nivel guvernamental iar Uniunea ar trebui să poată lua măsurile necesare ca intermediarii care sunt adesea cetățeni europeni să poată fi uh, blocați. Lupta împotriva proliferării trebuie să-și uh, consolideze de asemenea și uh, aspectul preventiv pentru a evita și mai eficient deturnarea. Pentru că, pentru moment, politica Uniunii Europene se rezumă la a face curățenie după ce faptele au avut deja loc. Thank you so much. Uh... Vă mulțumim foarte mult. Țin să le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru felul în care au abordat acest subiect. E un mesaj foarte important cel care a fost transmis. Știm cum arată aceste cifre și cât de îngrozitoare sunt ele. Prima mea impresie e următoarea. Mă puteți corecta dacă greșesc, dar cred că acum 10 ani estimările erau undeva la 600 de milioane de arme de calibru mic și armament ușor aflate în circulație. Acum, estimările sunt undeva la 900 de milioane. Deci observăm ce s-a întâmplat, ce fel de evoluție a avut loc. Mi-a plăcut foarte mult abordarea constructivă a ultimului vorbitor, pentru că de asta avem nevoie de niște propuneri concrete, ce ar trebui să facă Uniunea Europeană. Una din problemele cele mai importante e cooperarea dintre statele membre există o diferență între traficul legal și cel ilegal. Trebuie să facă o diferență ne gândim că vorbim despre 2 miliarde de euro, atât e valoarea armelor exportate din Uniunea Europeană. Ar trebui să ne gândim dacă trebuie să avem o abordare coordonată și în relația noastră cu statele terțe adică să folosim aceste re- aceleași reguli și în cazul traficului ilegal de arme. Și acum intervențiile din sală, doamna Copa are cuvântul. Aș dori să... Intervenție fără microfon. thirty i have to leave to vote in another Trebuie să plec să votez într-o altă comisie, așa că probabil nu voi putea să aud răspunsul experților, însă am trei întrebări pe care vreau să le adresez și sper să am timp să aud totuși răspunsul înainte de a pleca. În primul rând, știm că majoritatea armelor traficate în mod ilicit pornesc de la o situație legală. Acestea au fost comercializate legal inițial. Așa că ce fel de uh, măsuri am putea lua astfel încât armele convenționale și armele de calibru mic să nu ajungă de pe piața legală pe piața neagră? Cum putem controla aceste canale? A doua întrebare. Ce fel de efecte ar putea avea urmărirea armelor care se află în zone de conflict? Astfel încât să fie limitate uh, resursele pentru situațiile de conflict. Un al treilea punct are de a face cu registrul ONU pentru armele convenționale. Cu toții știm că în ultimii ani a existat o descreștere a rapoartelor înaintate de state spre ONU în ceea ce privește armele convenționale. Credeți că există niște mecanisme alternative la acest registru, astfel încât să ne asigurăm că există transparență și că există o monitorizare a armelor uh, comercializate. S-ar putea să ne folosim de diferite măsuri, astfel încât să ajungem la o raportare și monitorizare comună la nivel regional și subregional. Cum ar fi afectate astfel armele de calibru mic și armamentul ușor? Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamna Gomez, are cuvântul. Foarte pe scurt, ca să mă asigur că și colega mea își va auzi răspunsurile. În primul rând, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru informațiile oferite cu privire la stadiul actual. Cum înțeleg eu cele spuse de dumneavoastră, tot ce am auzit mă face să mă îngrijorez. Așa cum tocmai a spus și domnul președinte, am făcut de fapt niște pași înapoi în ceea ce privește proliferarea. În pofida tuturor instrumentelor pe care le-am implementat, implementarea lasă multe de dorit, astfel încât strategia și codul de conduită nu au uh, efectul scontat. Ce cred eu că ar fi o prioritate în recomandările care vor fi o consecință acestei audieri? Eu cred că ar trebui să se ofere o prioritate raportării și apoi o prioritate e și implementarea. Și implementarea în ceea ce privește exportul de arme și implementarea strategiei cu privire la proliferarea armelor de calibru mic și armamentului ușor. Probabil că e nevoie și de o examinare foarte profundă a practicilor. A practicilor care încă sunt urmate de anumite state membre. Nu neapărat acele state care au cele mai mari cifre de export, cum e Italia, ci și alte state membre. Îmi amintesc că în anul 2008 atunci când condul de conduită nu era încă legal din punct de, e obligatoriu din punct de vedere juridic, era încă pe bază voluntară, însă acesta exista deja și noi îi uh, monitorizam implementarea, ei bine, atunci am aflat că propria mea țară avea o filieră prin care exporta arme, adică Portugalia exporta arme care într-un anumit fel urmau regulile din condul de conduită Însă mai exista și o altă filieră, o filieră a poliției care era lipsită de orice fel de control. Șeful poliției a ajuns la închisoare, însă nimeni nu știe despre acest fapt pentru că nu a fost un caz mediatizat așa cum ne sugera domnul Bromley, care ne spunea că trimiterea în judecată acestor brokeri ilegali sau legali e foarte importantă. Cred că, într-adevăr, trebuie să facem mai multe decât am făcut până acum. E de îndatorirea noastră a Parlamentului să controlăm implementarea acestor instrumente, pentru că dacă nu acționăm așa, atunci de ce să le avem? În practică, acestea nu sunt folosite sau sunt folosite într-un mod greșit. Aș dori să-i întreb pe experții noștri, dar că ar putea să ne spună mai multe despre contradicțiile pe care le văd când vorbim despre punerea în aplicare a programului de acțiune al ONU și trecerea spre acum spre noul acord în ceea ce de, trecerea spre tratatul privind comerțul cu arme. Care e evaluarea dumneavoastră pe aceste două componente? Apoi, cum putem noi să ne urmărim obiectivul de control al acestui tip de arme, astfel încât să nu acționăm într-un mod contraproductiv. Cred că Uniunea Europeană ar putea să facă mai multe în oferirea de ajutor statelor terțe și vecinătății, astfel încât să fie controlat, controlat mai bine traficul cu arme. A existat o vreme când comisia făcea o treabă foarte bună, pe vremea doamnei Daniela de Corado, însă nu cred că s-a evoluat. A existat un, un conflict între Consiliu și Comisie, s-a ajuns chiar în instanță, astfel încât acțiunea Comisiei a fost total paralizată. Aș dori să îi pun o întrebare doamnei Gansland. Unde ne aflăm acum în legătură cu această acțiune care urma să fie soluționată printr-o decizie a curții, astfel încât să putem juca un rol activ în crearea de capacități în țări partenere, cum ar fi cele din Africa, din Africa de Vest, astfel încât să putem face față acestui flux de arme. Și observăm că există într-adevăr acest flux de arme de distrugere în masă. Mulțumesc! Cine mai vrea să ia cuvântul? Mai dorește cineva să adreseze vreo întrebare? Nu, dacă nu dorește nimeni să intervină, atunci le voi da cuvântul experților noștri să facă niște comentarii la întrebările auzite. Bine, în primul rând, voi aborda câteva din întrebările pe care le-am auzit, care cred că sunt foarte importante. Voi începe cu ultima întrebare în legătură cu tratatul privind comerțul cu arme și acțiunile. Cred că discuția va continua și mai târziu astăzi. E important să ținem cont de faptul că programul de acțiune al ONU, accentuat pe armele de calibru mic, e un instrument mult mai extins decât tratatul privind armele, care pur și simplu se concentrează pe comerț, pe tranzacțiile între state. Și va fi foarte important indiferent de rezultatul negocierilor din această vară, să ne concentrăm pe acele aspecte care nu sunt incluse în niciun fel de tratate. Și mă refer aici la managementul depozitelor de arme, la creșterea conștientiz- conștientizării publicului, la măsuri în ceea ce prive, privește dezarmarea, demobilizarea și reintegrarea și apoi regulamente în ceea ce privește producerea de arme. Deci există diferite chestiuni înainte și după comerț care sunt importante și pe care trebuie să le abordăm. Mai sunt și niște lecții importante, cred, din procesul acesta, din programul de acțiune, de pe urma cărora putem învăța câte ceva în negocierea cu privire la ATT. În primul rând, o lipsă a unor praguri clare, și o lipsă a unui proces de monitorizare a dus la faptul că programul de acțiune a fost diluat și nu ne-am dorit să avem un uh, tratat privind comerțul cu arme diluat. Ne dorim să avem anumite praguri, anumite modele de raportare și probabil și un sprijin la implementare. Cred că un instrument care este legal din punct de vedere juridic are nevoie de toate aceste elemente ca să funcționeze. Și în final, în legătură cu acest tratat, ce putem spune despre acest uh, proces diplomatic? Cred că acesta va distrage atenția de la programul de acțiune. Însă sper că nu vor fi scăzute eforturile în ceea ce privește abordarea acestui subiect legat de armele de calibru mic. Faptul că nu sunt incluse toate armele, acest tip acest uh, argument îl aduc anumite state, dar nu cred că e atât de important. Apoi s-a vorbit despre muniție, cum să fie aceasta urmărită, mai ales în zonele de conflict. Cred că e un subiect foarte important. Am avut deja niște proiecte pilot în Africa de Est, astfel încât să vedem cum poate fi urmărită circulația muniției în zonele de conflict, astfel încât să se identifice sursele și locurile unde se face oferta. Jumătate din comerț, vă vorbeam de acele 8 miliarde de dolari pe an, jumătate din această cifră este constituită din muniție. Muniția are o durată de viață mai mică și pentru că fără muniție aceste arme, cu aceste arme nu se poate face nimic. E foarte clar. De obicei există mai puțini intermediari atunci când vorbim de muniție și trecerea acestea de la producere la utilizatorul final și de aceea dacă reușim să trasăm uh, acest uh, circuit al muniției, putem ajunge mai aproape de comerțul ilicit. În aceste zone din Africa am reușit să identificăm locuri unde există violență foarte mare comisă de aceste grupuri um, armate. Ei bine, acestea depindeau foarte mult de armele de calibru mic. Atunci când oferta era mai mică, grupurile acestea armate nu foloseau atât de mult armele. M-am referit aici la un singur conflict, dar probabil ar exista consecințe, asemenea consecințe și în alte regiuni. Același lucru a fost posibil pentru că și muniția poate fi urmărită la fel ca armele, putem vedea care sunt sursele, mai ales în Africa de Sud, și putem vedea cum organismele naționale, poliția și forțele armate au fost o sursă de muniție pentru diferite grupuri nestatale. Deci am arătat faptul că există anumite scurgeri și în ceea ce privește muniția și, și, și că și aceasta poate fi urmărită la fel ca armele. Am depus această muncă doar pe câteva regiuni, însă lucrurile au ieșit clar la suprafață. Probabil acum aș putea să spun câte ceva despre diversiune. Da, e adevărat că trebuie să vedem armele de calibru mic și armamentul ușor ca un lanț de la producători, la exportatori, la utilizatori de primul rang, al doilea și așa mai departe. Există foarte multe puncte în acest lanț unde armele pot să o ia pe altă cale. Am făcut deja câte ceva în ceea ce privește intermediarii, însă mai rămân multe de făcut. Nu cred că avem o imagine foarte clară cu privire la care parte a acestui lanț e cea mai vulnerabilă. S-ar putea să existe tot felul de scurgeri în acest sistem și dacă se elimină una dintre scurgeri, s-ar putea ca ea să apară altundeva în sistem, de aceea trebuie să fie identificate toate aceste zone vulnerabile din sistem. Aici trebuie să fie implicați și exportatorii. E nevoie să existe un sistem simplu, o certificare care ajunge spre utilizatorul final. În multe cazuri e posibil să arătăm faptul că certificatele au fost falsificate, adică oamenii care au semnat nu aveau autorizația să facă acest lucru ar trebui să ne concentrăm pe acele domenii care sunt problematice, însă cu siguranță colegii mei au mai multe de spus. Mulțumim, spune președintele, alte comentarii, domnule Bromley. Cum a spus și Kit, această discuție, care parte a lanțului este cea mai vulnerabilă din câte am văzut eu în uh, programul în care m-am implicat, dar și în alte programe, cred că putem spune următoarea, următoarele. Diversiunea apare fie înainte de transport sau după transport dacă vorbim despre conflictele din Africa, atunci vorbim deja despre o scurgere după transport. În cele mai multe cazuri din aceste zone, pur și simplu armele au fost interceptate după ce acestea au fost trimise guvernelor din acele țări. Iar mai apoi armele au ajuns la grupuri rebele. În sondajul privind armele de calibru mic ă, avem documentate asemenea cazuri într-un mod foarte eficient. Cred că răspunsurile care ar trebui date din punct de vedere politic sunt foarte clare. E nevoie de certificate, e nevoie de verificări, e nevoie de informații în ceea ce privește transportatori care nu sunt de încredere și brokeri care nu sunt de încredere. Însă în ceea ce privește transportul, lucrurile sunt mai dificile. Putem vorbi despre o stocare sigură a armelor, să se insiste pe distrugere, însă dacă guvernul care primește armele ia o decizie politică și vrea să ofere sprijin unui grup rebel, atunci situația este mult mai dificilă. E foarte greu să se identifice aceste cazuri și să se ofere o soluție acestora, adică care, care utilizatori sunt legitimi și care nu. Apoi s-a mai pus o altă întrebare. S-a spus că a existat o scădere foarte mare în ceea ce privește înregistrările, însă eu vreau să spun că a existat o creștere în ceea ce privește raportarea primită la ONU. Au existat mai multe state din America de Sud care și-au trimis contribuțiile, au existat foarte multe activități la nivel regional, instrumente la nivel regional care sprijină acest registru al ONU. Așa că trebuie să ne folosim de acest model și să-l exportăm și în alte locuri din lume, ar putea fi o cale de urmat. Apoi s-a vorbit despre pericolul pe care îl presupune tratatul comerțului cu arme și anume că ar putea să ducă la o diluare a programului de acțiune ONU eu cred că același lucru îl putem spune și în legătură cu registrul ONU, pentru că acesta este foarte valoros, a fost creat în anii 90, dar apoi a căzut într-un con de umbră. Însă acest registru ONU este unic, are elemente care nu pot să fie duplicate în tratatul comerț, privind comerțul cu arme sau în alte instrumente. Se vorbește acolo și despre producția națională. Ce putem face ca să consolidăm acest registru? registru, există o revizuire a acestuia, aceasta va avea, va avea loc la sfârșitul anului și e clar că e timpul să în, să depunem din nou eforturi pentru a include acest comerț cu arme de calibru mic în registru ONU. Cred că există un potențial de o mai mare acțiune din partea Uniunii Europene și în acest sens. Un sprijin din partea statelor membre e foarte important. S-a, li s-a tot cerut statelor să spună ce fel de arme de calibru mic și armament ușor ar trebui să mai fie incluse în acest uh, registru. Un răspuns global e de asemenea foarte important și o chestiune care trebuie adresată, iar timp mai avem la dispoziție. Surse alternative de transparență. Sondajul privind armele de calibru mic face mult în ceea ce privește comerțul global, ca alternativă la a accepta informațiile date de guvern. Dacă vrem să trecem mai departe de acest comerț global și dacă ne dorim informații mai specifice, pentru că vorbim și de identificarea acest, acelor cazuri pro, problematice, atunci trebuie să ne asigurăm că sunt persoane care pot să proceseze informația. De aceea e foarte important să îi sprijinim pe experți ONU în munca lor. E nevoie despre, de niște linii de comunicare mai bune între statele membre. Mai multe s-ar putea face, însă în acest moment lucrurile sunt destul de dificile. Așa că trebuie să ne gândim cum putem face toate acestea fără să cheltuim foarte mult. E posibil, dar ne așteaptă și foarte multe provocări și cred că mă voi opri aici și dau cuvântul colegului meu. Merci. Mulțumesc. Ca să răspund la prima întrebare, măsurile preventive pentru a împiedica deturnarea armelor. UE are deja o serie de instrumente și cred că e important ca Uniunea Europeană să nu reinventeze roata, ci să pună în practică ceea ce deja există la nivel european. fie că e vorba de intermediere, fie că e vorba de exporturile de arme, atunci când există o bănuială care planează asupra statelor care importă în mod uh, regulat uh, arme de calibru mic, uh, Uh, și când există bănuiala deturnării acestor arme către grupuri armate sau către zone aflate în conflict, e bine, atunci țările exportatoare ar trebui să reacționeze. Ar trebui să le dea de gândit acest lucru. Domnul Mark Bromley vorbea despre certificatele de verificare la livrare, Delivery Verification Certificate. Da, într-adevăr, pentru a face controlul așa cum trebuie, aceste documente sunt importante și nu sunt niște simple documente. Nu e vorba de a efectua un control fizic în țările destinatare, ci aceste certificate pot fi folosite ulterior în cazul în care importatorul încalcă prevederile. E o bază pentru a putea refuza exportul de arme sau pentru a suspenda cooperarea cu țara respectivă în caz de probleme. Și în sfârșit aș vrea să insist din nou asupra problemei urmăririi în justiție a cetățenilor europeni. În raporturile de experți, aș raporturile experților de la ONU se vorbește despre asta. Nu e vorba doar de a-i uh, urmări justiție pe băieții răi. Uh, E și o problemă importantă, deoarece mandatul uh, grupului de experți nu e de a urmări pe acești oameni, ci de a efectua o anchetă. Și în anumite țări care sunt sub embargo, tot apar aceleași persoane implicate. Tot aceleași persoane sunt bănuite de încălcarea embargoului. Deci cred că în interesul persoanelor menționate în acel document să se facă o anchetă judiciară pentru ca în cazul în care mențiunile nu sunt, menționarea numelor nu e justificată, să se uh, soluționeze acest lucru. Deci e important. Și problema legislației în domeniul intermedierii ar trebui să fie aplicată într-adevăr în uh, cadrul Uniunii Europene. Doamna Gansland. Doamna Gomes, puteți să ne spuneți dacă se fac eforturi pentru a promova um, conversiunea, transformarea uzinelor de arme? Deci, iată încă o întrebare, aveți cuvântul? Doamna Gansland, mulțumesc. Voi începe cu întrebarea privind o posibilă contradicție uh, cu tratatul, cu acordul de comerț uh, cu arme. La grupul de lucru, noi credem că această conferință de revizuire ar trebui să examineze și modul în care programul de acțiune și un acord de comerț Uh, cu arme ar putea să fie complementare. Și pe lângă prioritățile care ar putea funcționa, de exemplu, mai multe eforturi pentru a stabili o gestionare adecvată a stocurilor, mecanisme ulterioare la nivel regional și internațional pentru a evalua riscul de deturnare în contextul autorizațiilor, autorizațiilor de transfer. De asemenea, faptul că statele membre ar trebui să profite pe deplin de avantajele oferite de Interpol. Toate acestea sunt uh, aspecte complementare care nu intră în concurență, așa cum se lasă de înțeles în text aici. De asemenea, o altă întrebare privind uh, competențele respective și jurisprudența care a apărut în urmă cu câțiva ani și ce s-a întâmplat între timp. Da, a fost acest caz ECOVAS și cum am interpretat eu cazul respectiv. Fiecare instrument financiar și fiecare competență trebuie folosite uh, în funcție de temeiul juridic și în funcție de gravitatea acțiunii specifice. Instrumentul de dezvoltare trebuie folosit atunci când este un, când avem un uh, obiectiv în acest domeniu. Ce vreau eu să subliniez aici e că abordarea Uniunii Europene e complementară. UE ca protagonist are un avantaj comparativ extraordinar și anume această paletă uh, mare de unelte pe care le avem la dispoziție. Deci eu nu aș vrea să existe aici uh, de exemplu, o concurență între instrumentul de stabilitate și, caz, și instrumentul de la cazul ECOVAS. Deci noi ne dorim complementaritate. Și la început am menționat faptul că instrumentul de stabilitate sprijină acțiunile Interpol, iar prin decizia Consiliului am sprijinit acțiuni împotriva acumulării de arme de calibru mic și armament ușor în țările OSCE. Și toate acestea ca să vă ilustrez cum aceste două instrumente pot combate același fenomen, însă în mod diferit. Also the reference where are we now? Situația actuală. Vă atrag atenția asupra raportului uh, odată la șase luni uh, privind implementarea strategiei din domeniu. E un raport detaliat în care se analizează tot ce s-a făcut, e un raport care e publicat și o bună sursă de informații legătură cu starea privind implementarea și de asemenea facem același lucru și la armele de distrugere în masă. A mai fost o întrebare referitor la prevederea prin care se vorbește de reconversia uzinelor de armament în Europa de sud-est și de est. Problema reconversiei și activităților trebuie discutată mai mult între statele membre în forurile de rigoare. Mulțumesc! Cred că la acest punct nu mai avem alte comentarii. So there is a suggestion to, to wait uh, just for one minute.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 So in order not to the waste the time, maybe we start with the implementation and cu implementarea și exploatarea sistemului european de navigație prin satelit pentru a nu pierde timp. Eh, Mr. Teo. Domnul Sampo Terho este raportor, aveți cuvântul. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos samalla. Mulțumesc, domnule președinte. Țin și eu să le mulțumesc membrilor acestei comisii și mai ales uh, raportorilor din umbră cu care am colaborat foarte bine pentru a pregăti acest text. Pentru început, așa cum vă spuneam deja, ar trebui să revenim asupra conținutului acestui text trebuie să consolidăm dimensiunea de apărare din propunerea comisiei. Eu am încercat de asemenea să găsesc căi pentru a face acest lucru, să văd cum pot consolida cum putem consolida strategia noastră și independența acesteia prin intermediul Galileo. Am uh, colaborat cu raportorii din umbră și împreună am ajuns la o înțelegere în legătură cu poziția adoptată. Va trebui însă să mai uh, lucrăm la Galileo. Am pregătit o serie de amendamente. Cel mai important e amendamentul 1 la considerentul 2 Acolo se vorbește despre posibilitatea de a folosi satelitul. În același timp, în acest amendament vorbesc despre potențialul acestui sistem, despre faptul că acest potențial trebuie prezentat cu mult mai multă hotărâre și există și uh, posibilitatea unei utilizări duble a acestei tehnologii. În celelalte amendamente, încurajez să se folosească la maximum potențialul acestui sistem și uh, funcționarea acestea. Și am oferit de asemenea o serie de exemple la amendamente pentru a ilustra plus valoarea acestui sistem. Asta ca să o subliniez, ca să o accentuez. La amendamentul 3 încerc să explic care sunt interesele strategice pe care le prezintă aceste sisteme, adică mai multă independență și autonomie pentru Uniunea Europeană. Și aici vreau să subliniez acest lucru. Această independență e o chestiune cheie pentru tot ceea ce ține de apărare, deoarece pe perioada crizei riscurile sunt amplificate. Suntem expuși riscului de a nu mai dispune de serviciile furnizate din exterior. Deci dacă am avea un sistem pe care să-l putem gestiona noi înșine, ar fi extrem de important, mai ales uh, acum pe timp de criză. Mai multe amendamente au fost înaintate în ceea ce privește securitatea sistemului. Da, securitatea sistemului e importantă, trebuie să arătăm asta clar. Nu trebuie ca datele uh, obținute în acest sistem să fie uh, oferite sau uh, transferate cu prea mare libertate. Schimbul de date trebuie să fie controlat și trebuie să se facă Uh, în schimbul primirii altor date din partea țărilor terțe. Deci niciodată să nu fim noi singuri care oferim date. Împreună cu raportorii din umbră am ajuns de asemenea la un compromis în legătură cu faptul că ne dorim mai multe informații în legătură cu sistemul și evoluția acestea și cu progresele care se fac. Și de aceea, într-un amendament, cerem un raport în 2015, un raport de evaluare. E ceva foarte important pentru noi, deoarece avem nevoie de informații și e important de asemenea deoarece prin aceasta arătăm cât de important este acest sistem pentru noi. Trebuie să putem controla cât mai bine evoluția acesteia. Ca să închei, vreau să vă spun că amendamentul 10 arată faptul că e foarte important ca experți din domeniul militar și al apărării să poată participa la urmărirea și la controlul gestionării acestor sisteme de navigație prin satelit și dacă e important. Și dacă se poate, de asemenea, ei ar trebui să poată consilia autoritățile care se ocupă de gestionarea sistemului. Iată deci ce am avut de spus. Aștept acum cu nerăbdare comentariile colegilor și ale raportorilor din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nu avem mulți raportori din umbră. Din fericire, măcar o avem pe doamna Eleni Copa. Mulțumesc! Aș vrea să îi mulțumesc în primul rând raportorului pentru faptul că a inclus în raport uh, cererea făcută de mine de a avea o evaluare la jumătate de mandat, amendamentul 9 pentru ca Parlamentul să controleze mai bine evoluția programului. În general, acest proiect de aviz uh, respectă discuțiile avute aici. Am avut o primă reuniune a raportorului din umbră, am discutat cam aceleași lucruri, deși i aș fi formulat altfel lucrurile. Galileo și EGNO sunt importante pentru independența strategică și pentru autonomia UE, mai ales pe timp de criză. Cred însă că nu trebuie să trecem cu vederea realitatea. Trăim într-o lume interdependentă. De aceea, cred că ar trebui să se pună mai mult accentul pe cooperarea cu parteneri strategici și pe interoperabilitatea în situații normale. Să nu uităm că în octombrie anul trecut o rachetă rusească a lansat cei doi sateliți e un exemplu pozitiv. Asta ne arată că un instrument de pe vremea războiului rece poate fi acum un instrument de colaborare. E clar, Galileo poate avea utilizare dublă, însă dați fiindcă e un sistem mai ales uh, european, guvernarea sistemului trebuie să se facă la nivel european, în cadrul european. Serviciile Galileo, mai ales uh, PRS ar trebui să fie disponibile pentru toate misiunile PESA în scopuri de securitate și apărare, în interesul Uniunii Europene și respectând pe deplin prevederile dreptului internațional. Cât despre cooperarea cu țările terțe, îngrijorez, uh, sunt de acord cu îngrijorările de la amendamentele 4, 7 și 8, însă eu aș pune accentul mai clar pe nevoia de a asigura uh, autonomia sistemului. Deci trebuie să fim independenți pentru a putea folosi pentru a împiedica folosirea sistemului împotriva noastră în caz de criză. În uh, considerentul 25 se vorbește despre responsabilitatea pentru securitatea sistemelor și uh, cea operațională. Comisia are sarcina de a avea această răspundere uh, precum și până în aplicare documentului din 2004. Vreau să vă spun că după adoptarea tratatului de la Lisabona, prevederile trebuie actualizate și e bine că va avea loc această revizuire. Mă întreb însă dacă mai putem face ceva pentru o adevărată politică de securitate Galileo, care să includă uh, posibilitatea de a implementa regulile la nivel național și european și care să ofere linii călăuzitoare pentru a preveni riscurile majore. Ce crede Comisia despre asta? Ne puteți explica care e situația actuală, cum e structurat lanțul de comandă și ce, la ce scenarii suntem noi gata să reacționăm în momentul de față? Mulțumim! Domnule Chelam! Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Eu ar vrea să îl felicit pe colegul Terho pentru acest aviz bine pregătit. Am dat niște întrebări procedurale. raportul, iar raportul Comisiei ITRE încă n-a fost uh, publicat, din câte știu eu. Și bineînțeles, noi nu contravenim regulilor. Am putea avea un astfel de aviz, însă ar fi înțelept din punct de vedere politic să pregătim un aviz uh, neștiind uh, conținutul uh, raportului uh, Comisiei de Fond. Referitor la amendamentele pe fond, cred că majoritatea merg în direcția cea bună adică se sprijină folosirea sistemului de navigație și se uh, sprijină misiunile PESA. Amendamentele 2, 4, 5, 6 fac trimitere la interesele de securitate și de apărare ale Uniunii Europene și e înțelept să facem asta în text. În uh, raportul din inițiativă anterior am cerut de asemenea să se definească astfel de interese naționale, dat fiind că am vorbit despre acestea. În unele domenii, amendamentele ar trebui să fie mai specifice. Poate că trebuie să subliniem importanța serviciului de reglementare public pentru operațiunile PESA și să cerem și dezvoltarea de capacități pentru a împiedica problemele tehnice și de infrastructură și pentru a asigura funcționarea sistemului. În ceea ce privește o posibilă utilizare ostilă, amendamentul 7, aici eh, se concentrează pe riscurile care pot veni din partea țărilor terțe. Eu cred că putem găsi, putem ajunge la niște acorduri juridice coerente pentru a reduce acest nivel de risc. Însă aș vrea să rog Comisia să treacă la acțiuni cât mai rapide pentru a împiedica utilitatea ilegală a sistemului GNSS către teroriști, de exemplu. Și Amendamentul Amendamentele 1 și 3 spun cât de importantă e independența strategică a Uniunii Europene. Da, suntem de acord cu asta, însă trebuie să le reamintim statelor membre să înceapă pregătirile pentru folosirea sistemului PRS, Public Regulated Service, pentru domenii cum ar fi transporturile și serviciile de urgență. Mulțumesc. Din păcate, nu, a, nu este printre noi niciun reprezentant al comisiei, deci, domnule Terho, vă rugăm să încercați să răspundeți la întrebări și să reacționați la propunerile făcute de colegi. Mulțumesc frumos! E deosebit de important, chiar dacă vorbim aici despre utilizare dublă, deci e important ca acest sistem să fie gestionat de către civili. Asta e ideea care s-a impus de la bun început. De asemenea, independența strategică a fost uh, evocată de mai mulți colegi. Eu sunt gata de asemenea să mă gândesc la diferitele modalități de colaborare cu țările terțe și cu alte sisteme satelitare. Bineînțeles, raportul Comisiei ITRE uh, va fi urmărit de noi cu atenție. Vom vedea cum uh, se conturează dezbaterile în cadrul Comisiei ITRE și, ca să închei, uh, vreau să vă spun că trebuie să ne gândim la statele membre. Deci noi acum stabilim niște posibilități. După aceea, statele membre vor profita sau nu de aceste șanse. Deci ei vor acționa sau nu. Deci vom vedea dacă acest sistem va rămâne civil, gestionat de civil sau vom vedea dacă vom avea și o dimensiune militară cu participarea experților. Deci vom vedea dacă statele membre vor profita de această ocazie de a folosi acest sistem civil și în scopuri militare, deoarece potențialul există clar. Mulțumesc! Thank you. So... Mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări și comentarii pe această temă, vom trece la următorul punct, la negocierile privind tratatul uh, privind comerțul cu arme în cadrul ONU. Doamna Iatenmachi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. 70 de amendamente au fost înaintate în total. Mă bucur că proiectul de rezoluție se bucură de atenția atâtor colegi experimentați. Majoritatea amendamentelor îmbunătățesc clar calitatea textului. Am început să redactăm amendamentele de compromis săptămâna trecută, aproape că le-am și încheiat. Mâine la 10 va avea loc reuniunea raportorilor din umbră. În general, aș vrea să vă spun că scopul acestui tratat privind comerțul cu arme este să reglementeze comerțul legal de arme care este slab reglementat și controlat. Vreau de asemenea să subliniez faptul că, în conformitate cu informațiile primite, părțile, statele nu vor negocia asupra includerii unui sistem de sancțiuni în acest tratat. Punerea aplicarea tratatului se va face la nivel național și pentru ca această aplicare să fie um, într-adevăr reală, trebuie garantată o transparență deplină în diferitele etape de uh, punere în aplicare. Asta înseamnă că raportarea privind transferurile de arme trebuie să fie deschisă, transparentă, pentru a asigura disponibilitatea informațiilor pentru toți cetățenii, pentru parlamente, de exemplu, vreau să spun, și pentru organizațiile din societatea civilă. Practica aceasta este, acesta este miezul tratatului. Cunoaștem că Uniunea Europeană e ambițioasă și că își dorește un tratat în acest domeniu, însă să nu uităm că pe ansamblu UE nu e parte negociatoare, nici măcar nu are acces la negocierile care au loc la conferința de la New York. E păcat, însă așa e. Asta înseamnă de fapt că nu avem o politică de uh, securitate și de apărare comună europeană. Statele membre negociază în locul Uniunii Europene. Avem amendamentul 67, de exemplu, care e absurd. Domnule președinte, aș vrea să mă refer acum la câteva din amendamentele înaintate dar foarte pe scurt. Nu vreau să ne repetăm în rezoluție. Voi vota minus la amendamentele care repetă fapte care sunt uh, prezentate în altă parte în text. Deci e suficient să spunem o dată. Vreau de asemenea să evit liste detaliate cu arme convenționale în text. Asta deoarece mă tem că ar putea fi contraproductiv. Niște liste lungi înseamnă că ceva important ar putea fi lăsat pe din afară și nu uh, intenționăm acest lucru. Mă refer mai ales la amendamentele 35, 6 și 9. în alineatul 8, în care cer un spectru cât mai larg de arme convenționale, la alineatul 7 cer extinderea categoriilor de arme în registrul ONU privind armele convenționale. Probabil că acesta va fi punctul de referință folosit în uh, tratat. De ce am inclus armele cu calibru mic și arometul ușor și munițiile în textul original? De ce? Deoarece e un aspect problematic pentru anumite state. Și e un punct de blocaj la discuțiile de la New York. Acestea însă ar trebui să fie incluse în tratat, deoarece armele de calibru mic și armamentul ușor cauzează o distrugere masivă. Tocmai am discutat despre asta, știm cu toții și de aceea ar fi bine să le includem în uh, text. Domnule președinte, eu mă bucur că această subcomisie a hotărât să includă pe, punct, pe ordinea de zi acest punct uh, important. Le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru colaborarea foarte bună și țin de asemenea să le mulțumesc ONG-urilor și institutelor de cercetare, deoarece și-au adus și ele contribuția. Însă asta nu înseamnă că nu am uh, lucrat în mod independent. E tot ce am avut de spus și acum aștept cu nerăbdare discuțiile noastre, astăzi și mâine. Vă mulțumim! Întâi raportorii din umbră, doamna Gomes. To thank colleague... Uh, Vreau să îi mulțumesc doamnei Asurmache pentru activitatea sa și pentru că a reușit să pună la oaltă contribuțiile din partea noastră Am fost foarte atentă la ce ne-a spus Adinaur și cred că discuțiile pe care le-am avut mai devreme cu experții pe tema comerțului cu arme ușoare și de calibru mic este de asemenea foarte relevant pentru textul acestei rezoluții. Aș dori de aceea să sugerez unele mici modificări sau, sau adăugiri inspirate de reacțiile după discuția de vineri La această audiere de, și, și reacțiile provocate de această audiere de astăzi. După revizuirea efectuată de colega Iaten Machi, încă nu-mi place faptul că compromisul 1 începe cu recunoașterea faptului că industria de armament contribuie la creșterea economică și oferă locuri de muncă. Până la urmă, nu ne dorim să încurajăm producția de arme. Există și alte activități, precum producția de droguri ilicite, care creează locuri de muncă de asemenea. Și ei contribuie într-o măsură semnificativă la creșterea economică în anumite părți ale lumii, inclusiv la noi și nu cred că acesta este un argument uh, pentru încurajarea acestor practici. Poate că există alte argumente de natură strategică. Este, sigur, important să avem o industrie de apărare, dar uh, faptul că spunem asta Adică, tocmai discutam adinaur despre importanța conversiei industriei de armament conversiei facilităților de producție din statele membre, mai ales în uh, Europa de Est, Europa de Sud, există și alte activități profitabile care pot fi derulate. Deci, aș putea accepta o asemenea formulare, dar Totuși, trebuie să spun că personal mi se pare ciudat și incorrect să începem așa. Asta e opinia mea. În ceea ce privește compromisul 2, aș propune ca tot uh, în urma audierilor de astăzi să adăugăm ceva aici, să specificăm că sunt incluse și armele ușoare și de calibru mic în cadrul acestui uh, mecanism de control. Cred că înțeleg dificultățile ridicate de compromisul 3 în legătură cu sancțiunile. Înțeleg că e o chestiune care poate fi în detrimentul uh, obiectivelor uh, mandatului de negociere pentru acest acord uh, comercial. Dar poate găsim un limbaj mai explicit, pentru că nu e vorba de sancțiuni împotriva guvernelor care nu pun în aplicare aceste măsuri, ci e vorba de urmărirea penală a indivizilor sau uh, companiilor care sunt uh, găsite în încălcarea prevederilor acestui uh, acord. Și, în cele din urmă, la. Adică sunt de acord cu ceea ce propune compromisul 4 propune cuvântul risc în loc de amenințare. Eu... Mai bine așa. Iar la compromisul 6 aș vrea să propun o adăugire, să introducem aici noțiunea de control al activităților de brokeraj. În rest, ce să vă spun, aștept cu nerăbdare întâlnirea de mâine. Mulțumim! Doamna Iana Cop, vă rog. Eh, Și eu aș dori în primul rând să-i mulțumesc doamnei raportor. Cred că este foarte important să trimitem un mesaj foarte clar pe, la conferința care va avea loc în iulie. O condiție foarte importantă e ca întreaga acțiune să fie încununată de succes și anume să existe un acord internațional în ceea ce privește comerțul cu arme. Însă, în primul rând, trebuie ca acest acord să fie obligatoriu din punct de vedere juridic, pentru că altfel nu are niciun sens. În al doilea rând, în ceea ce privește armele convenționale, toate trebuie să fie acoperite, nu doar armele de calibru mic și armele ușoare. În al treilea rând, e nevoie de un mecanism de continuare, unul care să poată fi folosit după expirarea acordului. Este neapărat obligatoriu să existe acest uh, mecanism. Apoi, este foarte important să fie implicate cât mai multe state în acest acord, mai ales acele state care exportă un număr mare de arme și există asemenea state și în Uniunea, Uniunea Europeană. Mai doresc să spun și următoarele. Dacă ne dorim să avem o cerință maximă, atunci, în primul rând, trebuie să cădem cu toții de acord asupra ei. Dacă aceasta va exista, probabil va duce la mai multe probleme și nu la rezolvarea problemelor. Probabil că nu toate statele vor ratifica acest acord sau vor încerca cumva să-l ocolească. Doamna raportor ne-a propus mai multe amendamente de compromis. Eu vreau să spun că PPE-ul e de acord cu amendamentul 1, însă nu este de acord cu formularea în engleză și anume The Overthrow of Democratic Elected Governments. Probabil că formularea aceasta în engleză ar trebui să fie schimbată. Suntem de acord cu amendamentul de compromis 2, 3, 4 și 6. În ceea ce privește amendamentul de compromis numărul 5, credem că ar fi mai bine dacă conținutul acestuia ar apărea în corpul textului și nu ar intra în secțiunea de considerente. Cred că Uniunea Europeană poate să își aducă aportul la acest acord internațional. Știm că traficul ilegal de arme este legat în strânsă legătură cu terorismul, cu traficul de droguri și cu multe alte activități ilegale. De foarte multe ori, reprezentanții statelor sunt și ei implicați aici și acest lucru duce la greutăți. Așa că eu cred că vorbim de un pas foarte important, acesta care urmează. E important pentru că promovează libertatea, dar și pentru că comerțul cu arme, așa cum am spus înainte, e în strânsă legătură cu alte activități ilegale la nivel internațional. Și tocmai uh, dat din cauza globalizării, aceste lucruri ilegale se pot răspândi mult mai ușor. De aceea e foarte important acest acord. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc din nou, doamnei raportor. Mulțumim, doamna Kronberg. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt de acord cu faptul că s-au găsit aceste compromisuri. Am doar două observații la compromisuri. În primul rând, vreau să sprijin uh, ce spunea Ana Gomez în legătură cu crearea de locuri de muncă. Producția de armament nu este destinată creării de locuri de muncă. Ar trebui să eliminăm acel comentariu. Apoi, la compromisul 5, cred că avem o problemă. care îndepărtează această rezoluție de uh, problematica abordată. Există și alte articole în legătură cu acest aspect, nu numai 51. De, cred că amendamentul 51 ar trebui pus la vot ca un amendament și nu ca un compromis. Mai am două comentarii. La compromisul 4 poate am putea discuta uh, la nesfârșit ce este mai uh, potrivit să punem aici uh, risc sau risc substanțial. Permă la compromisul 6 mulți dintre, multe dintre observațiile noastre au fost preluate, dar cred că ar trebui să existe și un mecanism de control al întreprinderilor sau ar trebui să ne referim la un control la destinatar. Pe urmă, comentarii la celelalte amendamente. Vom sprijini amendamentele SND și ALDE la articolul 27, cel care se referă la regimurile totalitare, și amendamentul 38. La amendamentul 54 avem o întrebare. De ce ar fi cineva împotriva ideii de a transforma principiile principale ale codului de conduită UE? Cred că ar ar trebui să fie un beneficiu pentru industrie existența unui cod uh, global de conduită. Ar fi mai ușor și pentru ei și pentru cei care se ocupă de supraveghere. La amendamentul 64 ar trebui... Cred că este bine că se menționează controlul parlamentar, dar ar trebui menționată și societatea civilă, publicul larg care are un cuvânt greu de spus. Acest cod de conduită europeană este subiectul unui dialog european care se desfășoară în fiecare an și care abordează și problema exporturilor de arme. Acest amendament nu ține cont, deci, de practica curentă. Și aș vrea să vă mai rog, în final, să sprijiniți un mandat clar pentru unitatea de punere în aplicare și monitorizare a acestui uh, tratat uh, comercial privind uh, armamentul pentru a descoperi eventualele discrepanțe sau lacune ale acestui tratat și uh, pentru a raporta cele uh, identificate. Mulțumesc! Cred că domnul de la Viața a cerut uh, cuvântul acum. Nu? Da, uh, pot să spun ceva în legătură cu ceea ce spuneau unii delegați. Ideea de a vorbi deschis despre faptul că acordul ar trebui să reflecte poziția comună a Uniunii, există două aspecte diferite de care trebuie să ținem cont. Unul că, într-adevăr, dorim, dorim ca acest acord să fie cât mai puternic și robust posibil și de a reflecta poziția uh, poziția comună care a luat locul codului uh, de conduită din 2008. Această rezoluție însă va fi citită de statele terțe și sunt multe țări în uh, rândul țărilor nealiniate care, ne, uh, care consideră că vestul, Occidentul încearcă să impună niște instrumente proiectate pentru europeni de către europeni. Această idee nu este foarte agreată și de aceea cred că nu este totdeauna în interesul nostru să menționăm faptul că ne dorim uh, transferarea mecanismelor de control. Dacă introducem acest argument, într-un fel sprijinim poziția care critică Uniunea Europeană la uh, nivel global. Mulțumesc. Da, doamnă raportor. I want to thank and Vreau să vă mulțumesc și mâine la ora 10 ne vom continua munca. Sunt convinsă că vom ajunge la niște rezultate bune. Mulțumesc! Mulțumim, spune domnul președinte. Dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, atunci cred că am putea să încheiem reuniunea noastră acum. Mulțumesc!